acceptată propunerea. Declarația scrisă 61 din 2015 în legătură uh, cu donația unor alimente care încă pot fi consumate către uh, organismele de binefacere uh, a obținut 388 de semnături și în felul acesta majoritatea membrilor Parlamentului au fost de acord. Conform articolului 136 al regulamentului, această declarație împreună cu numele semnatarilor uh, va figura în procesul verbal al ședinței și va fi uh, transmisă destinatarilor.